Dragi colegi, haideți să începem. Ne vom concentra pe MIFIR și MIFID, dar înainte de aceasta am hotărât ca o parte din uh, discuție să se refere la uh, standardele tehnice PSD2. PDS2, mă scuzați, pentru că am uh, adaptat în sfârșit aceste standarde tehnice de reglementare. Încă suntem în partea uh, pentru partea de verificare Și nu doar din acest motiv formal, ci și pentru că știți cu toții cum a decurs procesul discuțiilor mai întâi uh, um, între um, organul de reglementare și comisia, apoi între comisie și parlament. Uh. Deci a fost un uh, efort colectiv de a încerca să îmbunătățim acest text privind standardele tehnice. În principiu, cred că rezultatul este unul pozitiv, poate complex, dar în general pozitiv. Nu e întotdeauna posibil să rezolvi probleme complexe simplu. Deci uneori e, nevoie de soluții complexe. Dar cred că principalele probleme au fost rezolvate în mod echilibrat și pentru asta doresc să mulțumesc Comisia și dau cuvântul acum raportorului nostru, Marcus Ferber. S-a dorit să ascultăm mai întâi Comisia. Marta Merlin aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Standardele tehnice de reglementare pe care le discutați astăzi um, sunt standarde ridicate pentru siguranța plăților electronice. Astfel va, rădea, va scădea rata fraudei Um, autentificarea clientului um, uh, va fi una foarte precisă. Aceasta este o condiție esențială pentru a um, obține o încredere a publicului în comerțul electronic și plățile online. După cum știți, standardul uh, implică o comunicare sigură între bănci uh, și părți terțe, furnizori părți terțe. Am avut discuție între actori interesați, statele membre și, bineînțeles, membrii Parlamentului Europei european uh, foarte detaliată și astfel cred că am reușit să găsim uh, o soluție bună. Am reușit să răspundem pozitiv preocupărilor băncilor uh, și organizațiilor de consumatori. Cred că am reușit să răspundem și temerilor think tank-urilor um, care se temeau ca interfețele băncilor să nu le permită, nu le vor permite să ofere servicii inovante. Standardul tehnic adoptat respectă recomandările uh, de a avea interfețe uh, dedicate uh, atunci când băncile le oferă și există condiții dacă nu se respectă um, standardele se oferă um, un acces alternativ prin interfața bancară. Considerăm astfel că standardul acum oferă stimulente tuturor actorilor de pe piață să coopereze și să dezvolte standarde comune pentru aceste plăți uh, electronice. Astfel se va stimula inovarea și bănțile vor putea oferi platforme uh, pe care se vor uh, crea servicii noi Um, așa cum s-a întâmplat în cazul uh, smartphone-urilor. Um, reacțiile au fost pozitive din partea um, tuturor actorilor de pe piață care acum sunt gata să lucreze la standarde pentru interfețele de comunicații dedicate și să creează acum, în momentul de față, un grup care va facilita această cooperare între Uh, uh, bănci și think tank-uri și prima reuniune va avea loc luni. Actorii de pe piață ne spun că au nevoie de siguranță cât de repede în legătură cu cadrul juridic în care vor uh, funcționa și sperăm că foarte curând vom Parlamentul va și Consiliul vor aproba aceste standarde pentru că ele să fie publicate în jurnalul oficial uh, dacă s-ar putea încă din luna martie. Mulțumesc! Uh. Vă mulțumesc! Acum are cuvântul Ilbe Holgic de la Autoritatea de Reglementare. Voi respecta să respect cele 60 de secunde pe care ni le-ați acordat. Mulțumesc și Comisiei pentru um, progrese făcute în legătură cu aceste standarde tehnice. Nu suntem la fel de convinși ca și Comisia mm, în legătură cu aceste standarde din motive substanțiale, dar și procedurale. Motivul procedural este că uh, Comisia a, uh, nu a incorporat unele dintre preocupările din avizul nostru din iunie. Bineînțeles, Comisia are dreptul să facă asta, dar în momentul în care am citit standardul adoptat în noiembrie, ne-am dat seama că s-au introdus condiții suplimentare pe, de care, în legătură cu care nu eram la curent și n-am avut ocazia să trimitem comentarii conform regulamentului uh, autorității de reglementare bancare. Nu s-a întâmplat acest lucru în legătură cu celelalte standarde pe care, la care am participat. Sper că nu se va repeta acest lucru și în curând veți primi o scrisoare în care precizăm uh, preocupările noastre. Având în vedere că nu am decât 60 de secunde, voi prezenta doar una dintre aceste preocupări. Și anume, măsura în care această soluție ar fi sau nu echilibrată. Dumneavoastră și Comisia ați spus că este. Um, ați uh, pus uh, problema abordării screenscaping-ului. Uh, părerea noastră este un pic diferită de a dumneavoastră în legătură cu cât de echilibrată este acest standard. Dacă Comisia și Parlamentul consideră că abordarea este echilibrată, Poate acest lucru se datorează uh, deciziei cruciale dacă screen scraping-ul trebuie, trebuie permis sau nu. Uh, autoritatea bancară și autoritățile națion- europeană și autoritățile naționale trebuie să ia această decizie, așa s-a prevăzut. Deci, nu, deci se prevede că autoritățile competente să evalueze dacă screen scraping-ul trebuie să fie permis sau nu. Și um, deci s-ar evalua ulterior dacă interfața Uh, propusă de bănci respectă standardele tehnice și dacă este uh, suficient de uh, funcțională și de încredere. Dar autoritățile naționale și Autoritatea Bancară Europeană nu sunt capabile să facă această evaluare. Nu este doar o problemă unei evaluări informatice al tuturor actorilor de pe piață, dar noi nu ne putem pronunța în legătură cu infrastructura IT al unei bănci. Ar, ar trebui să facem mii de uh, astfel de evaluări pentru că există mii de bănci în Uniunea Europeană. Deci înseamnă foarte multă muncă pentru Autoritatea Bancară Europeană și pentru autoritățile naționale. În um, evaluare trebuie, ar trebui să se respecte mai multe condiții conform standardelor tehnice și una ne preocupă foarte mult pe noi și pe autoritățile naționale. Pentru că acum povara și deciziile dificile trebuie luate de autoritățile competente. Una dintre aceste condiții este că autoritățile naționale ar trebui să țină cont Um, de um, condiția dacă interfața uh, oferită de bănci uh, respectă sau nu excepția juridică um, a, pentru a, soluția secundară pentru interfacție și asta depinde, de, depinde dacă alți actori sunt mulțumiți de interfață sau nu. Este mm, un montaj juridic foarte neobișnuit care poate să pună probleme. Am dorit să rezolvăm aceste probleme acum și să mai așteptăm o lună sau două până le rezolvăm și nu să avem sute de discuții dificile pentru fiecare bancă, pentru fiecare caz, peste un an sau doi. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Da, e preocupant ceea ce spuneți voi comenta, dar mai întâi are cuvântul domnul raportor, Marcus. Mulțumesc comisiei, mulțumesc și ABE pentru această prezentare. Purtasem deja discuții intense, chiar și aprinse aici și bilaterale și cred că am reușit să găsim un compromis bun, pentru că obiectivele PSD2, și anume deschiderea pieței pentru servicii Uh, de plată noi, uh, protejându-se în același timp uh, consumatorii, se poată fi garantat și informațiile pe care le-am primit din partea tuturor părților interesante, interesate mi-arată că este un compromis mulțumitor și și eu sunt satisfăcut de propunerea de, compro- de compromis făcută de Comisia Europeană. Am două întrebări. Acest STR Uh, prevede ca statele membre să poată prevedea un mecanism de derogare dacă sunt respectate anumite criterii. Unul dintre aceste uh, criterii se referă la faptul că această interfață, pentru programare API trebuie să fie verificată, să treacă un test de verificare timp de 3 luni și ce se întâmplă dacă părerea Uh, băncii și uh, a unei uh, părți terțe vis-a-vis de fiabilitatea API-ului respectiv sunt diferite. Cine va arbitra de fapt acest litigiu? Și în ceea ce privește testul de rezistență, str uri prevede ca autoritățile naționale de, sub, de supraveghere să monitorizeze în, în continuare interfețele după ce sunt pornite. Și aș dori să știu cum ar trebui să arate un asemenea test de rezistență, cât de des ar trebui să fie efectuat, care sunt uh, caracteristicile care vor fi uh, testate, uh, vor, vor fi verificate prin aceste uh, teste și cum ne vom asigura că există o comparabilitate între aceste teste de rezistență organizate în diferitele state membre. Acestea sunt cele două întrebări la care Sper că o să-mi uh, oferiți un răspuns. Mulțumesc, domnul Ludvigson. Tack så mycket. Jag tycker att kommissionen... Mulțumesc. Propunerea Comisiei de Standarde Tehnice pentru autentificarea uh, clienților și uh, comunicațiile sigure este cred, um, um, o propunere bună. Interfața dedicată va fi obligatorie pentru identificarea um, ofertanților de servicii dacă există tehnologia necesară. Introducerea de către Comisie unei soluții uh, secundare în cazul în care cea preferată nu este disponibilă va permite realizarea plăților dacă interfața dedicată se confruntă cu probleme tehnice. În ceea ce privește propunerea de standarde tehnice, cred că Parlamentul a jucat un rol important asigurând condiții echitabile pe piața serviciilor financiare. Cred că în propunerea Comisiei de standard tehnic uh, Uh, va permite uh, accesul uh, la informațiile clienților în legătură cu conturile clienților doar dacă clienții sunt de acord cu asta. De aceea sunt în favoarea propunerii comisiei și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc. Mai dorește vreun coleg să ia cuvântul? Dacă nu, doresc să spun eu câteva cuvinte în încheierea dezbaterii. Sunt foarte conștient de faptul că, din punctul meu de vedere cel puțin, pentru că și aici, în Parlament, avem puncte de vedere diferite și soluția nu este una perfectă, Mie, propunerile inițiale ale AB mi s-au părut bune. Acum avem o excepție uh, pentru sistemul secundar dacă cel preferat nu funcționează. Deci avem uh, un sistem principal, un sistem de rezervă și o excepție la sistemul de rezervă. Acesta este conținutul compromisului și așa se fac compromisurile. Și față de textul precedent uh, pe care lucra Comisia, eu cred că această excepție este un, o îmbunătățire bineînțeles, pune anumite probleme în legătură cu modul în care va funcționa în mod concret. Pentru că este evident că rolul crucial va fi cel jucat de autoritatea bancară um, care va trebui să se asigure că autoritățile naționale interpretează la fel uh, uh, regulile în momentul în care fac uh, evaluările. Bineînțeles, nu trebuie să existe divergențe în interpretări care ar putea avea consecințe negative asupra bunei funcționări a pieței unice în cazul plăților și autoritățile competente au și alte sarcini noi, cum ar fi verificarea nivelului de, secur- de siguranță a procesului de plăți sau a protocolului de plăți uh, care face obiectul uh, unei excepții conform articolului 17, respectarea standardelor tehnice pentru fiecare interfață, așa cum prevede articolul 30.6 și să facă testele de stres ale interfațelor, interfețelor. Deci, într-adevăr, trebuie să facă multe lucruri și pentru a garanta un nivel ridicat de convergență în supraveghere și pentru a-i proteja pe consumatori este clar că este nevoie de multă cooperare între autoritățile competente, AB, Comisia și uh, actorii interesați. Această convergență supraveghere este prevăzută și uh, pentru a clarifica anumite aspecte care încă nu sunt suficient clarificate în ceea ce privește standardele tehnice, de exemplu procesul de autentificare pentru a asigura uh, siguranța utilizatorilor de-a lungul întregului proces. Din acest motiv, dacă, bineînțeles, autoritățile competente sunt cele care trebuie să facă o evaluare echilibrată, să nu lase concur motive de strict de, de, strict de concurență să funcționeze unele împotriva celorlalte în, mm, în acest proces, pentru că dacă nu, acesta ar deveni o adevărată junglă. Nu, e nevoie de echilibru, de convergență și, bineînțeles, pentru asta e nevoie de resurse. Înțeleg că e o problemă, dar este și o condiție dacă dorim ca interfețele dedicate să devină standardul deschis tuturor, în același timp sigure, Deci, excepțiile trebuie aplicate în mod coerent, să nu depindă de agresivitatea concurenților de pe piață sau de uh, diferite poziții individuale ale unor autorități competente. Deci înțeleg aici că pentru ca acest compromis să funcționeze e nevoie de resurse pentru a-l pune în aplicare corect. Și aceasta este și întrebarea adresată Comisiei și uh, autorității bancare. Cum aveți de gând uh, să faceți acest lucru? și să vă asigurați că se uh, atinge cu adevărat acest obiectiv. Mulțumesc! Thank you. Thank you. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste comentarii la care o să răspund foarte pe scurt. După cum am spus deja în uh, intervenția introductivă, am prevăzut o platformă de cooperare între bănci și fintech-uri care ar trebui să își înceapă activitatea luni. Noi suntem convinși că acea, pe această platformă vor putea fi discutate modalitățile practice de lucru, vor putea fi definite pentru ca STR-urile, acest STR să fie pus în aplicare în mod adecvat. Grupul uh, de lucru respectiv avea la dispoziție șase luni pentru aceste discuții se poate baza pe sprijinul Comisiei Europene, a Băncii Centrale Europene. Sperăm că și Autoritatea Bancară Europeană va participa. În plus, după ce acest grup de lucru își va fi încheiat uh, activitatea, vom avea nevoie de specificații suplimentare pentru a ne asigura că aspectele practice sunt clarificate și Considerăm că orientări generale, întrebări și răspunsuri din partea Autorității Bancare Europene ar putea să fie uh, de asemenea utile. În ceea ce privește cele două întrebări care ne-au fost adresate, cine ar trebui să evalueze calitatea interfețelor? Noi considerăm că acestea ar trebui să fie autoritățile competente naționale sub auspiciile autorității bancare europene. Aceasta este propunerea noastră și din punctul de vedere, de, din punctul de vedere al testelor de rezistență, eu cred că în grupul menționat de mine deja, actorii de pe piață se vor regăsi într-o poziție care să le permită să discute și modul în care vor fi definite și cum ar trebui să funcționeze aceste teste de rezistență. Și dacă va fi nevoie, după încheierea activității acestui grup, autoritatea bancară europeană, de exemplu, ar putea defini cum trebuie să funcționeze testele de rezistență. Mulțumesc. 10 secunde. După uh, cum am spus deja, responsabilitatea pentru screen scraping, pentru captarea de date de pe ecran, nu a fost uh, rezolvată, a fost uh, parcată în curtea autorității bancare europene și ne așteaptă un volum imens de muncă tocmai datorită lipsei de claritate pe acest punct. Mulțumesc, Marcus. Doresc să mai adaugi ceva? Foarte o remarcă scurtă din partea mea. După cum am spus, mă bucură faptul că au fost făcute progrese. Um, m-au bucurat și contactele pe care le-am avut până acum și Banca Centrală uh, Europeană are un, uh, un rol uh, de jucat din acest punct de vedere. Uh, legislația, scopul legislației nu a fost uh, să protejeze băncile și fintecurile, ci din potriva consumatorii. Deci mi se pare că am găsit o abordare echilibrată care va permite uh, ca toate părțile să lucreze în interesul consumatorilor. Tocmai de aceea am uh, adoptat această directivă privind noile servicii de plăți. Da, Cred că, într-adevăr, autoritățile competente naționale vor avea o sarcină importantă și vor trebui să colaboreze cu Autoritatea Bancară Europeană, tocmai pentru că acum probabil aceasta este singura posibilitate, singura cale pe care o mai avem, pentru că, într-adevăr, ne dorim ca, ca interfețele uh, dedicate să funcționeze. Însă, pentru acest lucru trebuie să avem niște controle, să verificăm că nu există o abuzare din partea celor două părți a derogărilor. Pentru că am uh, îngrădi în mod inadecvat uh, piața și nu am furniza servicii bune clienților și pe de altă parte nu putem să recurgem doar la argumentul că doresc uh, să boicotez acest sistem pentru că nu mai pot capta uh, date de pe ecran. Pentru a evita aceste două posibilități, avem nevoie de un rol, de o implicare puternică a ABE și înțeleg că este o povară imensă pentru Autoritatea Bancară Europeană și pentru na- uh, autoritățile naționale competente. După cum am spus, eu aș fi preferat uh, standardul tehnic de reglementare propus de dumneavoastră inițial, însă trebuie să înțelegem că trebuie să găsim o soluție echilibrată care să ofere garanțiile necesare, să nu lăsăm operatorii să se ocupe singuri între ei de aceste uh, chestiuni, și să implicăm toate părțile interesate pentru a ne asigura că există un proces echitabil. Vă urăm succes și vă stăm la dispoziție pentru orice uh, ajutor ați avea nevoie și, după cum a spus Comisia Europe- Europeană, uh, poate vor fi nevoie de, vor fi nevoie, vor fi necesare și foarte utile niște orientări generale, întrebări și răspunsuri. Noi, poate lucrurile vor trebui modificate, și rămâne de văzut dacă acest lucru va fi necesar sau nu. Mulțumesc și dau, uh, trecem la următorul punct și din nou îți dau ție cuvântul, Marcus. Mulțumesc. Este vorba de uh, echivalența MIFID 2 cu statele terțe, dacă nu mă înșel. La fel cum am făcut și cu PSD2. Da, nu știu cine este prezent din partea comisiei. to Tillmann Lüder, which I have not yet seen. Ah, now I see you. <laughs> Sorry. Now I see my MIFID team, yes. <laughs> Sorry, <laughs> you've been occupied. Recunosc acum echipa uh, MIFID 2, Tillmann Luder. Bun venit ție și echipei tale, îți dau cuvântul. Vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să discut puțin deciziile de echivalență luate deja și pentru oportunitatea pe care mi-o dați să vă prezint pe scurt situația actuală a monitorizării um, celor întâmplate pe piață după ce am luat această decizie de echivalență, pentru că există deja Uh, câteva rezultate preliminare. După trei săptămâni de la adoptarea acestor decizii, am discutat cu autoritățile de reglementare din statele unde um, prevalează această echivalență pentru a vedea ce s-a întâmplat în practică și vă pot da câteva rezultate preliminare. Există Uh, echivalență în schimbul de instrumente derivate și de acțiuni. În ceea ce privește instrumentele derivate avem un sistem de recunoaștere reciprocă, deci oferim echivalență dacă obligațiile de schimb sunt, uh, conf- uh, sunt conforme și și statele terțe trebuie să ne oferă o echivalență pentru că respectăm normele lor de schimburi. În acest sens, Există o singură jurisdicție recunoscută, Statele Unite ale Americii, pentru că, desigur, după cum știți, Statele Unite ale Americii au o obligație de schimb pentru anumite instrumente derivate din anul 2013 și am uh, recunoscut o serie de așa numite platforme de executare a, a swap-urilor. De asemenea, uh, CFTC-ul american a adoptat un ordin de derogare, astfel încât actorii americani să folosească platformele europene care respectă normele am- americane. Este vorba de uh, swapuri pe dobânzile de referință și swapurile pe riscurile de credit. Primele rezultate sunt încur- ne încurajează. Sistemul deja a fost implementat. Există doar câteva puncte uh, pe care trebuie să le mai rezolvăm legate mai ales de faptul că sistemul european este mult mai recent decât cel american. În momentul în care am ajuns și noi la o echivalență, în SUA exista o listă a mai multor asemenea facilități de executare a, a swap-urilor și platformele europene vor uh, fi definite în mod treptat acum. Am negociat cu CFTC-ul american că această listă se poate fi actualizată în mod regulat pe măsură ce uh, platformele europene vor începe să funcționeze. Există um, uh, actori americani care folosesc uh, platforme europene trebuind să respecte normele de raportare americane în același timp o să insistăm ca și sistemele de raportare europene să fie respectate. Este adevărat că există diferențe între sistemele de raportare uh, europene și cele americane, pe care va trebui să le clarificăm în urma negocierilor ulterioare, însă acest lucru nu va pune sub semnul întrebării întregul, uh, întregul sistem. Din punctul de vedere, uh, nu, nu am clarificat situația cu Hong Kong, Singapore și Australia care nu au stabilit obligații de schimburi pentru swapuri, În momentul în care o asemenea obligație va fi adoptată, o să ne asigurăm că uh, și uh, facilitățile europene pentru executarea schimburilor acestor instrumente derivate vor fi recunoscute. Trecând la acțiuni, în acest uh, moment sunt uh, recunoscute SUA, Elveția, Hong Kong și Australia ne pregătim să recunoaștem și Africa de Sud și sperăm că această, propu- această recunoaștere se va încheia cât mai repede posibil. Și prin intermediul acestor jurisdicții trebuie să recunoaștem că de fapt am acoperit toate jurisdicțiile de emitenți care, de acțiuni care sunt pre, uh, prezente și în, în Uniunea Europeană. Recunoașterea trebuie să intervină în momentul în care un emitent de acțiuni este prezent în mod semnificativ și în Uniunea Europeană. Deci am acoperit uh, scenariul unei listări uh, la bursă dublă cu Hong Kong, SUA și Australia și în mod uh, important și pentru Elveția. Din, uh, de exemplu, uh, cele 20 de elemente ale indexului de acțiuni uh, elvețian sunt uh, prezente în mod uh, semnificativ și în Europa și sunt acoperite. Există de asemenea o listare dublă și între UE și SUA, tocmai de aceea și SUA face parte din pachetul de recunoaștere. Există doar două, trei elemente listate dublu cu Hong Kongul, la fel și cu Australia și tocmai pentru a uh, avea o securitate juridică completă, am recunoscut și cele uh, două jurisdicții. Ce s-a întâmplat după adoptarea acestei decizii? S-a schimbat ceva din uh, punctul de vedere al uh, schimburilor efectuate și o să încep cu ce s-a întâmplat în uh, Elveția, care este responsabilă pentru un volum important de schimburi în Uniunea Europeană și în ceea ce privește schimburile originale. Diferența între cele două părți este de 50, 50% uh, deseori, uh, uneori uh, ponderea fiind 70-30 și consecința inițială a, a deciziei privind echivalența am văzut că s-a înregistrat o migrație înspre plat, platformele elvețiene. ponderea a, crezut, a crescut de la 61 la 71% și apoi, în ceea ce privește platformele de schimb uh, europene, care uh, aveau un uh, schimb cu aceste acțiuni elvețiene, au avut o pierdere de câteva, câteva procente. Piața elvețiană are un volum uh, mai mare și trebuie să recunoaștem că a captat o parte din volumul de, de schimburi. Examinăm uh, această situație împreună cu ESMA, însă trebuie să permitem ajungerea la o egalitate de șanse în urma acestei echivalențe. Trecând apoi la Statele Unite ale Americii, știți că există aproximativ o duzină de emitenți de acțiuni care sunt listate atât în Uniunea Europeană cât și în SUA. Situația din SUA este diferită față de cea din, uh, din uh, Elveția. Volumul de schimburi din SUA este mult mai redus decât cel din Uniunea Europeană. Primul rezultat pe care l-am observat este că nu s-au uh, înregistrat schimbări majore în uh, fluxul de schimburi. În primul rând, nu a avut loc o creștere a fluxurilor în, pentru cele 10 până la 12 acțiuni. Pentru precizie este vorba de 14 asemenea acțiuni dublu listate. Cifrele pentru primele 3 săptămâni ne arată că schimbul de aceste acțiuni pe platformele americane a scăzut, de fapt. Nu știm dacă explicația ține de decizia MIFID, însă volumul de schimburi uh, a scăzut în primele trei săptămâni din ianuarie, în comparație cu primele trei săptămâni din anul 2017. ponderea acestor uh, schimburi a rămas la 66%, la, 66% 34%. Deci uh, nu s-a uh, înregistrat o modificare esențială a acestor fluxuri de schimburi de acțiuni. Deci, pe frontul acțiunilor, cred că suntem uh, acoperiți foarte bine când uh, Vine vorba de cel mai important partener de schimb al Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii. Consecința acestei uh, echivalențe este mult mai importantă în uh, uh, Elveția, unde într-adevăr a avut loc o migrație a schimbului de acțiuni către, Elvenția, uh, către Elveția, uh, poate și datorită faptului că există același orar fluxul uh, nu s-a înregistrat în același timp un flux important înspre Statele Unite ale Americii și nu există o, o schimbare a echilibrului între schimburi și schimburile extra uh, bursiere. 66 mm, schimburile la bursă și 34% cele uh, extra bursiere. Mulțumesc, spun Bun venit și colegului de la ESMA, care îi dau cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc pentru această um, reuniune privind deciziile de echivalență așa cum sunt ele descrise în MIFID și MIFIR și pot să vă prezint um, perspectiva noastră asupra deciziilor care au fost deja uh, luate cu privire la obligațiile de tranzacționare cu acțiuni. Uh, și importanța tranzacțiilor cu uh, țările terțe, reflectându-se astfel uh, obligațiile de tranzacționare în conformitate cu deciziile de echivalență. Așadar, la acțiuni pot să uh, vă confirm că am avut interacțiuni cu autoritățile de reglementare din întreaga lume și um, această discuție a fost o sursă de preocupare pentru uh, multe state din cauza cantității foarte mari de acțiuni uh, care sunt tranzacționate pe platformele din uh, Uniunea Europeană. Autoritățile de reglementare din țările terțe se temeau uh, că vor fi um, afectate afectați direct, vor fi afectate direct de aceste decizii și că um, volumul de tranzacții urma să scadă cu un impact asupra lichidității acestor uh, tranzacții uh, și cu impact și asupra uh, investitorilor europeni. Așa cum uh, Uh, s-a explicat, se insistă pe asigurarea accesului uh, uh, constant al investitorilor pe aceste piețe terțe și, pe, și pe, se pune accent de asemenea și pe asigurarea clarității procesului. ESMA a luat inițiative și într-un domeniu care iese din sfera de aplicare a directivei. Uh, E vorba de obligații care se aplică tuturor instrumentelor tranzacționate în Uniunea Europeană, inclusiv acelea care au um, aceeași sferă de lichiditate și în afara Uniunii Europene și în interiorul Uniunii Europene. Asta înseamnă că orice instrument care este tranzacționat de uh, firme în afara Uniunii Europene trebuie să se bucure de același regim de transparență ca și în uh, Uniunea Europeană. Prin urmare, verificând dacă această obligație de transparență este, este respectată um, în uh, țările terțe, ESMA a suscitat interesul față de aceste obligații și am primit feedback de la uh, câteva sute de uh, platforme de tranzacționare din lume care vor fi evaluate. Uh, ne bucurăm să vedem că standardul tehnic relevant a fost adoptat la timp uh, Uh, și uh, se aplică începând cu luna ianuarie, o obligație pe care Uniunea Europeană și-a asumat-o și este foarte important ca implementarea să respecte ritmul uh, prevăzut. Și de asemenea analizăm și obligația de tranzacționare care există în alte state terțe, mai ales Statele Unite. Uh, pentru a se asigura un uh, flux de tranzacții cu produsele derivate fără niciun fel de perturbare. Și voi încheia prezentând regimul de echivalare pentru MIFID 2, în conformitate cu deciziile de echivalență pe piețele interconectate în contextul Brexit, uh, interacțiunile cu țările terțe vor deveni din ce în ce mai importante pe viitor și regimul de echivalențe din MIFID 2 este deosebit de uh, complex și mm, ESMA consideră că dacă se va uh, considera necesar, ar fi bine ca acest regim să fie revizuit și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a uh, participa la acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, mă întorc acum către echipa de negociere MIFID. Vă mulțumesc în primul rând pentru privirea de ansamblu pe care ne-ați oferit-o. Până acum avem decizia de echivalență pentru instrumentele derivate cu SUA, acțiuni uh, Hong Kong, Australia, uh, SUA și Elveția. Um, bilanțul este destul de subțire pentru instrumentele derivate și aș dori să știu care sunt consecințele asupra obligațiilor privind tranzacționarea instrumentelor uh, derivate. Uniunea Europeană își se poate achita de obligațiile care îi revin uh, în cadrul uh, OMC sau nu? Există posibilitatea uh, prelungirii sistemului actual. În ceea ce privește deciziile de echivalență, m-ar interesa și sper că socialiștii nu vor fi deranjați de acest lucru. Uh, care, au fost, care sunt uh, experiențele Comisiei uh, de până acum? Care este abordarea Comisiei Europene? Dispune Comisia de resursele necesare pentru a lua acordul potrivit? De ce întreb acest lucru? Acordul de echivalență încheiat cu SUA și mai ales poate ne spune și nouă ce glume faceți. Deci este vorba de sistemele Uh, de tranzacționare alternative care, în urma presiunii Parlamentului uh, European, au fost restrânse. Eu am avut uh, impresia că, până la urmă, marea parte a evaluării a fost preluată de Uh, partea americană de Securities and Exchange Commission, evaluarea care a fost preluată pur și simplu de Comisia Europeană și aș dori să știu cum ne putem asigura că autoritățile europene nu se vor baza pe informații care le-au fost puse la dispoziție de uh, autorități ale unor uh, state terțe. Am atras atenția asupra unor puncte problematice legate de regimuri uh, Uh, de tranzacționare din uh, state uh, terțe. Lipsește posibilitatea, de exemplu, suspendării pe termen scurt a instrumentelor derivate, dacă cumva ar apărea această necesitate. Și există anumite situații în care, de exemplu, companiile străine s-ar putea bucura de un regim de, de supraveghere uh, mai puțin strict decât cel care guvernează companiile europene. Și aș dori să știu care este părerea Comisiei în legătură cu toate aceste puncte. Și apoi îmi cer scuze că mă refer și la acest subiect. Mai este, există un stat care încă uh, face parte din Uniunea Europeană, dar în curând va deveni o part, un stat terț și trebuie să recunosc că în momentul în care uh, negociase MIFI 2, nimeni nu se gândise la posibilitatea ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană. Regimul statelor uh, terțe din MIFI 2 nu a fost uh, creat plecând de la premisa că cea mai importantă piață de capital din Uniunea Europeană în acest moment poate deveni la un moment dat un stat terț este evident că trebuie să negociem relațiile viitoare ale Uniunii Europene cu Regatul Unit și aș dori să știu în aceste condiții uh, cum uh, privește Comisia Europeană situația dacă nu consideră că este nevoie de modificări la MIFID 2 privind uh, regimul statelor terțe și articolele 35 și 38 din MIFIR de asemenea sunt relevante din acest punct de vedere și uh, continuăm în numele și de, nu știu dacă Pervon Șuberes dorește să intervină. Da, cu privire la aceste aspecte legate de echivalență, ne preocupă două subiecte. Din păcate, acum uh, când vorbim despre acest subiect, trebuie să anticipăm și viitorul regim care se încadrează într-un orizont de timp uh, previzibil uh, Uh, mai precis mă refer la Brexit, și în calitate de raportor ați reamintit și dumneavoastră ce s-a întâmplat în procesul de echivalență cu Statele Unite și asta a fost o problemă pentru Parlament. Știu că Comisia a decis să uh, intervină în actele a, de, uh, a decis că intervenția Parlamentului în actele delegate nu este neapărat ceva ce își dorește, însă când se decide aceste regime de echivalență fără niciun fel de transparență, cred că avem o problemă și ar trebui să clarificăm lucrurile cu atât cu mai mult cu cât această problematică va deveni și mai pregnantă în perspectiva, din păcate, a Brexit. Mulțumesc foarte mult. Acum Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Um, introducerea care a fost făcută a fost foarte clară. Într-adevăr, din cauza obligațiilor de tranzacționare cu instrumente derivate, unde aveam o întârziere față de Statele Unite, um, acesta a fost, din punctul meu de vedere, motorul pentru discutarea acestui regim privind echivalențele, ca să nu cumva să pierdem uh, volumele de tranzacții din Statele Unite și uh, partea investitorilor europeni și este și un exemplu al modului în care investitorii europeni pot fi dezavantajați dacă nu au acces la sursele principale de lichidități disponibile pe piețele americane. De unde nevoia acestui regim de echivalare? și cred că este un exemplu care ne arată cum putem uh, schimba modalitățile în care gestionăm um, lucrurile pe viitor. Ați vorbit despre exemplul Elveției și este o mare diferență între un um, sistem de echivalență pentru uh, uh, Uh, acțiuni dualiste sau un sistem de, de tranzacționare de acțiuni dualiste și un uh, sistem în care acțiunile sunt deja tranzacționate pe piața uh, europeană. Și înțeleg că mm, aceste echivalențe cu Elveția au fost tratate separat este logic, însă trebuie să găsim un mod prin care acestea să fie aduse în cadrul regimului european. Și un astfel de regim este foarte important, nu ar trebui să fie întârziat, pentru că orice uh, zi de întârziere uh, lasă ca singură opțiune autorităților de reglementare să Um, acționeze prin um, excepții, prin exceptări. Și trebuie să avem reguli prin care să ne asigurăm că platformele de tranzacționare din Uniunea Europeană nu sunt dezavantajate. Și să nu lăsăm asta la uh, latitudinea sau să nu lăsăm asta pe umerii uh, autorităților naționale de uh, Uh, autoritățile naționale competente. După cum știți, data de implementare a MIFID 2 a fost pe 3 ianuarie în acest an și 17 din cele 28 de state membre nu au reușit să incorporeze MIFID 2 uh, în întregime în uh, legislația uh, națională până la data prevăzută. Asta înseamnă jumătate din statele membre care nu aplică propriile noastre reguli și dacă ne uităm la celelalte jurisdicții din lume, ce să mai spunem dacă jumătate din uh, statele noastre membre nu um, aplică um, MIFID 2? Deci nici măcar regulile noastre europene nu sunt echivalente și echivalarea cu sistemele din țările terțe devine și mai dificilă. Aceste decizii politice care sunt uh, bazate pe cunoștințe tehnice, dar care nu devin un sistem oficial formal, sunt o problemă. Și toate acestea ne arată că aceste aspecte sunt mai degrabă de o natură politică decât tehnică. Și trebuie să vedem poate încă o dată cum trebuie făcute aceste decizii de echivalare, dacă sunt un sunt decizii de ordin tehnic sau decizii de ordin politic și cum pot ele să devină permanente și în contextul Brexit, cred că aceste decizii trebuie luate uh, la nivelul cel mai înalt. Un termen uh, de echivalare de 30 de zi, un termen de, de, de, de notificare de 30 de zile la nivel uh, internațional nu este ceva care este fezabil și nici o gestionare de la, la nivel de, pentru fiecare platformă de tranzacționare nu poate fi posibilă. Așadar, cred că echivalarea este, echivalența este un subiect deosebit de dificil și uh, s-a constatat deja că um, situația anterioară nu era uh, satisfăcătoare, de aceea s-a dorit o armonizare orizontală, însă sigur că această discuție a avut loc înainte de Brexit, modificările sunt urgente și este mai urgent ca niciodată ca această muncă orizontală să fie finalizată și uh, deciziile să fie luate la un nivel cât mai înalt. Uh, mulțumesc din partea liberalilor. Carolin? Dorește-i cuvântul? Nu. Nu mulțumesc. Nu acum. Atunci trecem la Cash DI. Domnul Fox, mulțumesc. Am venit la această ședință pentru a vorbi despre uh, Uh, directiva serviciilor de plată. Uh, președintele, îmi pare rău, însă s-a decis o schimbare a ordinii subiectelor uh, pe care le-am discutat. Însă mă întreb când a fost, continuă domnul Fox, când a fost comunicată această informație membrilor pentru a putea fi toți capabili să contribuim la punctele care ne interesează. Președintele, eh, cred că ieri eh, s-a comunicat această schimbare a ordinii subiectelor. Când? Când a fost comunicată, mai exact? În orice caz, eh, biroul meu și agenda mea nu au fost informate. Am fost la birou până la ora 9. Cred că acest gen de decizie trebuie comunicată primim un volum foarte mare de e mail oricum. Eh, oricum, asta explică de ce nu am fost prezent la sesiunea de dimineață, unde doream să iau cuvântul. Îmi pare rău pentru această eh, problemă. O să rog serviciile să verifice când s-a transmis e mail de informare. Altcineva care dorește să vorbească la MIFI 2? La ce oră s-a trimis mailul până la urmă? se pare că mm, deja de ieri la dimineața la ora 11.30 s-a transmis uh, informația. O să vă rog să vă verificați uh, sistemul de registrare a e mail Bun, atunci încheiem aici runda de mm, uh, luări de cuvânt. Are cuvânt și acum dăm uh, pentru final uh, cuvântul uh, domnului Luder da, mulțumesc pentru ocazia de a răspunde la câteva din întrebările foarte importante care au fost ridicate aici. Instrumentele derivate, ați spus acoperirea la instrumente derivate este destul de mică pentru că avem numai o decizie de echivalare în acest moment cu uh, uh, Statele Unite, cu Comisia din Statele Unite. Această decizie acoperă 95 din toate swapurile care sunt tranzacționate în afara Uniunii Europene. Sunt două centre de tranzacționare de swapuri principale în lume. Unul, Uniunea este, unul este Uniunea Europeană și celălalt este, sunt Statele Unite și în conformitate cu decizia CFTC am acoperit peste 95% din uh, swapurile tranzacționate uh, pe ratele dobânzii din afara Uniunii Europene. Uh, alte centre, Singapore, Hong Kong, nu au aceste obligații de tranzacționare. Aceste jurisdicții reprezintă însă procente foarte scăzute, maxim 1%. Și putem uh, să avem o echivalență în vigoare în favoarea uh, Uniunii Europene numai dacă țara terță are o obligație de tranzacționare și o obligație de a ne recunoaște. Deci e vorba de un mecanism reciproc, deci trebuie să ne recunoască și ei și trebuie să așteptăm până când există o obligație de tranzacționare și atunci abia se poate trece la recunoașterea tranzacțiilor. Uh, sperăm că în 2018 vom putea să avansăm negocierile și cu Singapore și cu Hong Kong pentru a acoperi și aceste procente rămase. Revenind la Statele Unite și includerea sistemelor alternative de tranzacționare, cred că dacă ă, facem aceste echivalențe cu seriozitate, trebuie de asemenea să înțelegem sistemele țărilor terțe în ansamblul lor sistemele pe care le recunoaștem și cred că am făcut asta deja. Mm, nu cred că putem spune că nu avem competența de a face asta. Avem o echipă foarte bună și corespondenți foarte buni în țările terțe. Dar aceste sisteme nu vor fi întotdeauna o oglindă 100% a sistemelor noastre proprii. Uh, lucrăm cu uh, jurisdicții foarte dezvoltate, cum sunt Statele Unite, care au sisteme foarte transparente și foarte deschise, care însă nu uh, reflectă neapărat, nu sunt similare sistemului MIFID, însă în ceea ce privește execuția și prețurile uh, competitive sunt uh, absolut la înălțimea sistemului european. Uh, și am statistici care arată că am făcut o treabă bună în evaluarea acestor decizii de echivalare. Avem, am cerut uh, SEC să ne uh, furnizeze volumele care pot fi obținute și pot să vă spun că toate acțiunile au fost executate uh, în totalitate. Deci toate acțiunile care fac obiectul um, echivalării au fost executate la rata cea mai uh, bună, cu o singură excepție. o acțiune care intră într-un uh, proces um, pilot instituit de Statele Unite. Uh, deci, din punct de vedere al evaluării pe care am făcut-o, obținem de la platformele pe care le-am recunoscut cea mai bună rată de execuție disponibilă în Statele Unite. Asta arată că nu am luat o decizie proastă. În plus, decizia va fi uh, în continuare uh, monitorizată uh, și nu toate centrele de tranzacționare au fost incluse, deci vom continua să monitorizăm situația lor pentru a ne asigura că și, și vă asigur că aceste platforme sunt extrem de transparente și rata de, executare, de execuție este cea mai bună. De asemenea, ne uităm acum și la uh, echivalențele cu Elveția și Uh, suntem convinși că acest an va fi un punct de plecare uh, foarte bun pentru că în momentul în care vom reînnoi deciziile ne vom asigura că nu avem niciun fel de avantaj uh, necompeti- dezavantaj competitiv față de aceste platforme. Am Uh, pus accentul pe mm, cooperarea uh, din punct de vedere al reglementărilor post-echivalare și ESMA va avea un rol foarte important în uh, monitorizarea post-recunoașterea țărilor terțe. Deci ESMA va fi punctul de contact pentru toate relațiile pe care le avem cu aceste țări terțe și încheierea de uh, memorandumuri de înțelegere pentru a uh, ști, pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă în toate aceste țări terțe va fi un punct foarte important și uh, accesul deschis uh, este suspendat pentru următoarele 30 de luni, deci nu se va întâmpla nimic aici. Avem timpul necesar pentru a uh, vedea cum uh, va evolua această, acest domeniu de politică. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum domnul Osterman. Mulțumesc și eu voi lua punctele în ordine. Ați vorbit despre obligațiile de tranzacționare cu instrumente derivate și posibilitatea de suspendare pe termen scurt. Uh, Există instrumente uh, disponibile dacă există o scădere bruscă de lichiditate pentru aceste instrumente. Uh, tot ceea ce se poate face este o modificare de standard tehnic, ceea ce evalua ceva timp și atunci ar trebui să avem uh, și posibilitatea de a acționa în mod accelerat. Și avem un uh, mecanism uh, similar pentru uh, operațiunile de clearing și ar fi bine să existe ceva de același gen și pentru, um, procese, pentru tranzacții. Sigur că există um, regimuri naționale care sunt foarte diferite în Uniunea Europeană. avem și cazuri în care în anumite țări este absolut interzis să existe scheme de uh, tranzacționare și având în vedere și uh, uh, Brexit, această um, imagine fragmentată pe care o avem în Europa nu este neapărat uh, cea mai bună soluție și poate că ar fi o idee bună să avem o uniformizare uh, mai mare. Dacă regimul este mai lejer în ceea ce privește anumite entități din țările terțe, uh, și excepțiile care pot exista uh, în cazul în care se fac uh, tranzacții de înaltă, cu înaltă frecvență. Pentru cum va arăta pe viitor acest uh, regim de echivalare în confruntările cu MIFID. Da, este clar că avem o echivalare pentru uh, acțiuni, avem o echivalare pentru instrumentele derivate, dar nu avem echivalențe pentru obligațiile de transparență și am găsit noi un mod pragmatic de a acționa aici. Uh, putem lua în considerare doar tranzacțiile din Europa și dacă avem uh, lichidități uh, mixte, cum este cazul uh, Elveției, atunci nu putem lua în considerare partea principală a lichidităților din Uniunea Europeană și poate ar fi bine ca pentru acest gen de mm, piete să putem să avem o perspectivă globală. Așadar, sistemul este destul de complex, cu decizii uh, luate la nivel național în ceea ce privește uh, echivalențele, apoi decizii uh, care privesc uh, um, contrapartidele eligibile, investitorii naționali. Deci poate că este nevoie de o perspectivă de ansamblu asupra tuturor acestor diferențe. În ceea ce privește în ceea ce privește um, tick size-uri, aici trebuie să vedem um, modul în care um, poate evolua competitivitatea acestei rate. Uh, Și într-adevăr, considerăm că este un subiect pe care trebuie să-l uh, discutăm și să ne uităm la, să analizăm uh, standardul tehnic de reglementare relevant și să vedem dacă putem uh, lua în considerare situația din țara terță, dacă volumul principal de lichiditate se situează în țara terță respectivă. am ajuns acum la o cifră de zece state care nu au transpus încă MIFID. Într-adevăr, nu este ideal, dar zece față de 17 este totuși o îmbunătățire. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste contribuții și cred că vom avea multe discuții și în continuare cu privire la MIFID. Apreciez că am avut ocazia și astăzi Bună dimineața tuturor, îmi cer scuze, nu știam că voi conduce această ședință până acum câteva minute, așa că uh, tocmai uh, am primit documentele, vă rog puțină răbdare. Și acum trecem la raportul anual privind concurența și raportor este uh, Ramon Trevosa, așa că îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Astăzi avem prima discuție privind amendamentele. Trebuie să vă spun că ieri am avut uh, o primă reuniune a raportorilor din umbră foarte utilă. Am căzut de acord în legătură cu multe compromisuri. Deci cred că avansăm în direcția cea bună. Discuția între raportorii din umbră a fost foarte bună. Am căzut de acord în legătură cu formulări concrete ale unor amendamente de compromis, dar și în general climatul de lucru a fost foarte bun după cum știți, uh, raportul nu este obligatoriu și, așa cum am spus, uh, în 2013, când a fost pentru prima dată raportul din partea Parlamentului pentru acest raport, cel mai bun rezultat pe care îl putem obține um, în interesul societății, cetățenilor noștri, este să avem un consens larg, să transmitem un mesaj clar acordând în același timp un mand- din partea mandatului nostru democratic Comisiei un mesaj clar în legătură cu uh, uh, mesajele pe care le avem de transmis. Cred că uh, Direcția Generală de Concurență a făcut o treabă bună și suntem pe calea cea bună spre rezultatul dorit. De exemplu, ieri am căzut de acord că dorim, dorim ca Direcția Generală pentru Concurență, dacă e nevoie, dacă mai are mai multe lucruri de făcut, să realoce resursele uh, umane și financiare pentru a funcționa mai bine. Am discutat și despre nume. Um, sunt flexibil și putem, uh, pot să să discutăm, dar eu cred că trebuie să spunem pe nume firmelor care au fost amendate. Um, suntem un parlament, așa că trebuie să recunoaștem ce se întâmplă în lumea reală, așa că sunt deschis și am o abordare flexibilă. Uh, colegii au depus extrem de multe amendamente în legătură cu acest uh, aspect delicat. Acum, pentru a intra în uh, uh mezul uh, problemei, uh, am evaluat activitatea comisiei în diferitele anchete în cazuri de concurență și rezultatul cred că este unul bun. Înainte de a vă asculta contribuțiile și înainte de a începe dezbaterea, pot să vă spun că mă bucur că um, acordăm Direcției Generale pentru Concurență un mandat de, pentru a face un uh, raport anual, pentru a face un presiune asupra autorităților naționale pentru concurență. Statele membre trebuie să aibă organe independente care să facă această treabă la nivel național. Deci aștept cu nerăbdare un consens în legătură cu această această dorință a noastră. Când vine vorba de concurența în sectorul aviației, dorim să îmbunătățim situația și aici. Am avut ieri o discuție interesantă în comisia noastră după voturi. Am discutat cu experți în legătură cu aspectele legate de concurență în sectorul aviației. Bineînțeles, nu uit de nevoile uh, Uh, legate de obligațiile de servis public, mai ales pentru zonele periferice și insulare. Vă mulțumesc foarte mult și vă ascult acum cu interes. Thank you very much on behalf. Mulțumesc din partea grupului socialiștilor și democraților. Nu. Mai întâi din partea PP-ului Siegfried Mureșan. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, raportorul din umbră din grupul meu este colegul meu Teodor Stolojan, din păcate nu poate fi prezent astăzi și m-a rugat să iau cuvântul în numele lui. Și o fac acum cu plăcere. Mai întâi doresc să mulțumesc domnului raportor pentru tot ceea ce a făcut uh, pentru acest proiect de aviz, pentru amendamente, pentru faptul că a încercat să faciliteze compromisurile. Într-adevăr, ieri a avut loc o reuniune bună, raportor din umbră, grupul nostru a fost reprezentat la aceasta. Cred că mai rămân de discutat propuneri de amendamente. Raportorul va reformula anumite amendamente și va propune un nou compromis pentru serviciile financiare. Deci, fără niciun dubiu, suntem pe calea cea bună. Acum, în legătură cu conținutul amendamentelor, noi considerăm că politica de concurență nu este o politică a Uniunii pe care trebuie să abordăm din punct de vedere politic. Cred că trebuie să fie în mâinile experților, este de natură tehnică mai repede și, bineînțeles, Parlamentul are un rol în acest proces pentru a crea un cadru, dar nu trebuie să indicăm numele unor firme, să indicăm comisiei că în anumite cazuri așteptăm din partea ei să facă anumite lucruri. De aceea grupul nostru este pentru o abordare generală, obiectivă, deci am dorit cât mai puțină subiectivitate și dorim să lăsăm politica de concurență în responsabilitatea Comisiei a Direcției Generale, care credem că își face treaba mai mult decât satisfăcător. Asta e una la mână. Doi la mână. Piața bancară internă. S-au făcut multe uh, Uh, pentru Uniunea Bancară în ultimii ani cu uh, îndreptarul unic și cu o serie de reguli pentru uh, convergența în supravegherea sistemului bancar și de aceea grupul nostru nu este de acord că nu avem o piață bancară internă reală. S-au făcut prea multe în uh, trecutul recent pentru a se afirma așa ceva astăzi. În al treilea rând, În ceea ce privește anchetele anticartel, bineînțeles, ele trebuie să ne intereseze. Ne dăm cu părerea în general în legătură cu aceste anchete, dar abuzurile de poziție dominantă pe piață nu trebuie neglijate nici ele în acest raport. În al patrulea rând, în legătură cu agricultura, Încă trebuie calificați sau definiți anumiți termeni. În primul rând, ca să, uh, pentru a putea folosi apoi. În legătură cu uh, fiscalitatea, considerăm că uh, impozitele trebuie plătite acolo unde are loc activitatea economică și unde se obțin profiturile. Bineînțeles, schimburile de informații între statele membre trebuie să se îmbunătățească și considerăm că referirea la uh, uh, o, un impozit minim pe profit nu și are locul în acest raport. În legătură cu lupta împotriva corupției. Suntem de părere că corupția în achizițiile publice distorsionează uneori grav piața. Trebuie să fie foarte clar acest lucru. Distorsionează concurența. Și mai ales atunci când uh, sunt implicate fondurile europene Crearea uh, Procuraturii Europene este, un, uh, este, este binevenită și sprijinim uh, toate formulările în legătură cu acest uh, uh, aspect. În legătură cu calendarul, trebuie să existe un echilibru între viteza anchetelor și aplicarea legislației. Deci, pe scurt, nu considerăm că E rolul nostru să spunem comisiei că trebuie să facă ceva într-un anumit cadru, într-un anumit uh, perioadă de timp. Cred că am influențat prea mult comisia din punct de vedere politic. Considerăm că nu trebuie să facă referire nici la Elveția aici, în acest moment și, în fine, importanța apărării informa- ehm, siguranței informațiilor în legătură cu zborurile și capacitatea consumatorilor de a face alegeri informate trebuie să rămână în raport. În general, după cum am spus, credem că suntem pe calea cea bună. Vă mulțumesc, domnule raportor, pentru tot ceea ce ați făcut și considerăm cu cât acest, cu cât acest raport rămâne uh, fidel rolului pe care îl are Parlamentul în politica de concurență, cu atât va avea capacitatea de a influența mai mult această politică. Mulțumesc! Doresc să spun că raportorul și raportorul din umbră au doar 5 minute și intervențiile altor colegi vor fi limitate la 2 minute. Vă mulțumesc pentru intervenție, v-ați respectat mai mult sau mai puțin timpul. Acum, în numele grupului S și D, Domnul Sant. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut multe amendamente bune, o bază bună de lucru și compromisurile propuse de raportor uh, au fost la fel de bune. Câteva sectoare importante au fost recunoscute și în, te- în textul propus de raportor și în amendamentele depuse. Din partea mea și din partea grupului SD, pentru noi esențial este să apărăm beriga slabă din lanțul concurenței, uh, și acest lucru se reflectă în amendamentele noastre. Amendamentele în legătură cu Google uh, sunt uh, importante. E de înțeles de ce dorim ca mm, să ne concentrăm pe Google și cred că trebuie să abordăm acest caz clar și rațional, nu putem să-l ignorăm, pentru că ar însemna că ignorăm elefantul din sală, chiar dacă sunt de acord că trebuie să fim cât mai conciși în legătură cu acest subiect și dar totuși să ne asigurăm că principalele preocupări se regăsesc în textul final. În legătură cu sectorul digital, primim uh, plângeri din partea uh, firmelor din sector din cauza distorsionării uh, pieței, din cauza liminării accesului la informații și sunt de acord că revizuirea regulamentul și, și revizuirea regulamentului privind transportul uh, uh aerian trebuie să uh, se aibă în vedere și nerestricționarea concurenței. Un alt subiect abordat în raport și în amendamente este ideea că Direcția Generală pentru Curență trebuie să aibă resurse suficiente. Sunt de acord că trebuie să se acorde importanță realocării resurselor la Comisia Europeană, însă în anumite consider de asemenea că acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu transparența între parteneri și să uh, se spună clar care sunt responsabilitățile aplicării uh, regulilor Direcția Generală pentru Competență nu trebuie să fie și, și cel care acuză, și cel care judecă, și cel care aplică deciziile. În legătură cu transportul aerian, transportul aerian trebuie să fim foarte atenți când discutăm despre acest actor care este vital pentru supraviețuirea economică a unor regiuni și comunități din Europa. Uh, piața trebuie să, mm, însă nu trebuie să fie deschisă doar de dragul liberalizării. Trebuie să ne asigurăm că serviciile de interes economic de bază trebuie să fie oferit la prețuri corecte în toate regiunile europene, mai ales în zonele periferice și insulare. Și acest lucru se reflectă în compromisurile raportorului, după părerea mea. Atunci când analizăm opțiunile oferite de globalizare, trebuie să ne asigurăm că se respectă standardele sociale, în interesul celor care lucrează în aceste sectoare și în interesul consumatorilor, pentru că anumite experiențe au, au, au avut rezultate contrare. Mă bucur că se face în continuare presiune să se facă referire la politica concurenței în sectorul agricol. Auzim multe despre discrepanțele care există între prețurile la alimente oferite consumatorului final și uh, prețurile oferite fermierilor pentru produsele lor. Mă bucur că aceste lucruri sunt abordate în amendamente și în compromisuri și sprijinim toate acțiunile care au obiectivul supraviețuirii fermierilor mici și protecția consumatorilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Lunes de la ECR. Mulțumesc, domnul președinte. Mă alătur colegilor mei de la PPS și SCD. Trebuie să uh, felicităm pe Ramon. Uh, ați faceți o treabă excelentă. Reuniunea raportorilor din umbră de ieri a fost foarte bună și compromisurile de asemenea. Nu doresc să mă refer atât de mult la uh, activitatea raportorului, ci la amendamentele care circulă încă. Amendamente individuale care sunt uh, parțial acoperite de compromisuri și altele nu. Am patru aspecte de menționat. Întâi doresc să subliniez ceea ce a spus și colegul Mureșan de la PPE, Cred că este important să rămânem concentrați pe esențial, să nu uităm că este un raport despre concurență, nu trebuie să fie un raport despre fiscalitate, despre piețe sau despre plăți sau despre Google. Raportorul cred că înțelege acest lucru și îi apreciez în mod deosebit eforturile, mai ales dacă vedem primul set de compromisuri, uh, vedem că pune accentul pe faptul că pe condițiile echitabile și Uh, vorbește despre uh, ajutoarele de stat fiscale selective. Dorește să se asigure că ele nu-și depășesc uh, obiectivul primar. Mai sunt încă multe amendamente uh, ne, uh, care nu fac parte din compromisuri ale unor colegi care depășesc uh, obiectivul principal. Obiectivul grupului ECR este să, ca raportul să rămână <clears throat> concentrat pe esențial. În al doilea rând, Așa cum a spus și colegul Mureșan, este important pentru noi să se respecte independența Direcției Generale pentru Concurență. Fiecare, fiecare își are propria sarcină și Direcția Generală pentru Concurență este responsabilă pentru punerea în aplicare a politicii de concurență. Noi facem politica, ei o aplică. Parlamentul poate să facă observații generale în legătură cu cadrul politicii, dar nu trebuie să-și dea cu părere în legătură cu diferite cazuri. De aceea nu prea dorim să uh, spunem pe nume unor, pe unor uh, companii uh, sau uh, state membre și am dori ca formulările să rămână generale. În al treilea rând, Așa cum se întâmplă cu multe rapoarte aici la Parlamentul European, trebuie să ne respectăm activitatea unii altora, mai ales când vine vorba de referirea la um, anumite dosare legislative. Văd că domnul raportor a dat cu adevărat dovadă de respect și nu intră prea mult în detalii în legătură cu rapoartele în curs. Pe de altă parte, există o serie de amendamente încă propuse care merg prea departe. Mă refer la amendamentele Uh, privind uh, uh, baza uh, armonizată uh, pentru uh, baza de impozitare armonizată uh, sau uh, dosarele privind transporturile. Aceste subiecte cred că trebuie abordate în rapoartele care se referă specific la acestea. În al patrulea rând, un element care nu a fost inclus în compromisuri dar cred că ar, merit, ar, ar merita atenția noastră, este impactul uh, programului de achiziții și legătura cu concurența pe uh, piața uh, unică aș dori să um, mă refer la modul în care se justifică um, achizițiile selective de um, anumite obligațiuni și titluri. Doamna Vestager ne-a promis că uh, se va gândi la aceste chestiuni și va reveni cu răspunsuri. Cred că ar fi interesant să îi amintim doamnei comisar că și-a luat acest angajament și cred că putem să o facem în acest raport privind concurența. Așa cum am spus, voi colabora cu plăcere în continuare cu raportorul și raportorul din umbră pe baza demarată ieri. Mulțumesc, domnule Lunes. Nu mai văd alți raportori din umbră de pe listă prezenți în sală, așa că dau cuvântul celorlalți deputați. Mai întâi pe Avonș Veres, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Permiteți-mi mai întâi uh, să urez bun venit în sală unui grup de ziariști, de, de studenți uh, la uh, Academia uh, Notre Europe până la Institutul Jacques Delors. Nu am studiat compromisurile încă. Revin la un amendament pe care l-am depus eu uh, și cred că ar fi bine ca um, aceste amendamente să se regășească în compromisuri. Mai întâi, observație generală în legătură cu sensul acestui raport anual privind politica de concurență. Bineînțeles, noi nu intervenim în dosare. Um, bineînțeles, ele sunt în mâinile comisiei și intervenim doar definind un cadru general dar a spune că într-un raport anual privind concurența nu putem face o evaluare a cazurilor sau deciziilor luate de decizie, mi se pare grotesc. Îmi pare rău că folosesc acest termen. Lumea întreagă comentează deciziile Comisiei în legătură cu Google, Apple sau alte cazuri, iar Parlamentul nu poate să o facă? Nu cred că este o practică de dorit. Din potriva, acest raport anual este ocazia cea mai bună de a face o analiză globală și precisă a deciziilor luate de comisie. Și am, eu am depus o serie de amendamente, de exemplu în legătură cu ancheta în curs asupra condițiilor în care sunt exploatați salariații în, de firma McDonald's sau impactul fuziunii Monsanto-Bayer, cazuri care cred că trebuie să preocupe Parlamentul fără a pune sub semnul întrebării independența autorităților care se ocupă de politica de concurență. Vreau să insist și asupra altor uh, amendamente pe care le-am depus în legătură cu impactul internațional al politicii noastre de concurență. Cred că modul în care se articulează activitatea DGCOM cu comerțul internațional este un element critic și cred că se pot face progrese și aici și Parlamentul trebuie să le încurajeze. Mai are cineva intervenții? Dacă nu, urez bun venit pe directorul, eh, directorului general de la DG Comp și dacă dânsul sau eh, colegii dânsului doresc să ia cuvântul, îi ascultăm acum. Madam Chairwoman, honorable members. Doamna președinte, stimați membri ai Comisiei ECON, dacă îmi permiteți, am câteva observații scurte. Salutăm examinarea critică a politicii Comisiei Europene în domeniul concurenței, efectuată cu această ocazie a raportului anual privind politica în domeniul concurenței pentru Comisia Europeană, pentru doamna comisar Stager, pentru Digi Competiție. Vă pot uh, asigura că noi prețuim dialogul cu Parlamentul European, în mod specific cu Comisia Econ și cu grupul de lucru pentru concurență și aș dori să mulțumesc uh, raportorului, raportorilor din umbră pentru comentariile deta- detaliate. O să examinăm cu toată grija pre- textul proiectului și o să revenim cu uh, comentarii detaliate. Salutăm în mod specific atenția acordată conformității de către Parlamentul European, relevanța, uh, rapiditatea respectării uh, conformității sunt uh, parametri importanți pentru doamna comisar Vestager. Este vorba de un efort continuu pentru a îmbunătăți modul în care ne, desfăr- ne desfășurăm activitatea și instrumentele de care, de care dispunem. Nu există o singură măsură relevantă din acest punct de vedere. Trebuie să îmbunătățim durata uh, anchetelor, trebuie să țintim mai bine măsurile de anchetă, trebuie să îmbunătățim uh, accesul la uh, dosarele de anchetă și trebuie să stimulăm în mod pozitiv părțile implicate de a coopera în mod constructiv în Uh, procedurile investigative pentru a ajunge la rezultate pozitive. Realitatea este că punerea în aplicare a măsurilor antitrust se uh, referă la un comportament corporatist dăunător care trebuie să fie uh, interzis și uh, sancționat și jurisprudența insistă pe bună dreptate pe calitatea uh, informațiilor și a deciziilor pe care le luăm noi. Deci, în momentul în care examinăm modalitățile posibile de a accelera anchetele, poate nu ar trebui să ne bazăm pe elemente singulare, cum ar fi calendare indicative, astfel încât până la urmă ajungem să discutăm mai mult despre costuri-beneficii și nu uh, avansăm cu anchetele în sine. Mă bucură de asemenea atenția acordată de Parlamentul European resurselor uh, um, umane și tehnice care sunt la dispoziția Digi Competiție. Sunt resurse importante fără de care nu putem să ținem pasul cu evoluțiile de pe, de pe, de pe piață. Uh, Volumul mare de informații, de exemplu, este foarte important și inteligența artificială. În cazul Google Shopping, de exemplu, am atribuit să examinăm un volum imens de, de date și nu trebuie să și, și vă atrag atenția că va urma discutarea cadrului financiar multianual Uh, programele care vor face parte din acest uh, cadru financiar multianual. Ocazie foarte bună pentru a garanta că Comisia Europeană dispune de resursele potrivite pentru a face față acestor provocări. O să mă opresc aici pentru că în legătură cu câteva aspecte specifice, o să, vă, o să rămâne la dispoziția dumneavoastră pentru a oferi Uh, explicații. Uh, așteptăm cu nerăbdare să continuăm acest dialog. Vă mulțumesc pentru sprijinul uh, critic și constructiv pentru mm, politicile Comisiei în domeniul concurenței. Mulțumesc, ne bucură prezența dumneavoastră și angajamentul pe care îl aveți pentru a implica în toate aspectele muncii dumneavoastră Parlamentul European. Ne bucură acest lucru. Dau din nou cuvântul raportorului pentru remarcile conclusivă. Vă mulțumesc. Eu sunt dispus să rescriu amendamentele de compromis. Știți că un amendament de compromis încearcă să uh, pună la un loc diferitele amendamente, mai multe amendamente, dacă nu cădem uh, de acord asupra unor puncte uh, specifice, putem să le supunem la vot să le votăm uh, separat, însă oricum încercăm să transmitem un mesaj puternic, un mandat puternic uh, Comisiei și cetățenilor noștri. Nu am nicio... Sunt deschis să discutăm această chestiune a numirii a anumitor uh, state, dacă sunt colegi care nu își doresc includerea multor aspecte fiscale în raport, putem să discutăm și acest lucru din punctul de vedere al companiilor există niște cazuri uh, atât de evidente încât nu le putem ignora. Google a fost numit, de exemplu, într-un caz din 2014 și după ani de discuții, uh, după ani în care uh, Google a, ajuns la o, să dețină până la 95% din piața europeană, distrugând, de exemplu, multe întreprinderi mici și mijlocii, Uh, foarte multe state membre, foarte, foarte multe grupuri de interese și-au dorit și-au cerut Comisia Europeană să încheteze uh, această chestiune. Nu este vorba de o obsesie personală a unor eurodeputați, ci de fapte reale. Când mă întorc acasă, sunt întrebat uh, ce facem în Parlamentul European. Redactăm uh, rapoarte privind cazuri amintite și în, de mass media. Sunt cazuri bine cunoscută și nu putem să avem o discuție lipsită de conținut. Tocmai de aceea mi se pare că trebuie să amintim asemenea companii în raportul nostru. Vă mulțumesc. O să avem un al doilea schimb de opinii în februarie la Strasburg și cred că am făcut pași importanți înspre majoritatea și consensul de care avem nevoie. Mulțumesc! Vă mulțumesc, mulțumesc raportorilor și celor care au participat la discuția din această dimineață. Am înțeles că deja începe să discutați amendamentele de compromis. Calendarul. Vă atrag atenția că ne dorim ca în data de 21 februarie 2018 votul să aibă loc în Comisia Econ și că intenționăm să ajungem cu acest raport în plenară în aprilie 2018. Am încheiat discutarea raportul anual privind politica în domeniul uh, concurenței, dosar pe care, după cum a spus, dorim să-l votăm în februarie. Vă mulțumesc. Uh, suntem puțin înainte, nu am uh, onoarea deseori să spun acest lucru. Nu știu dacă nu-l văd pe raportorul responsabil pentru următorul dosar. Um, given that we have the, the shadows from the largest groups here, Um, Ținând seama că raportorii din umbră de la cele mai importante grupuri politice sunt prezenți, cred că putem uh, să începem cu un minut înainte. Este vorba de uh, crearea unui cadru pentru examinarea investițiilor uh, străine directe în Uniunea Europeană. Raportor Robert Zile de la ECR, ai cuvântul. Dragi colegi, investițiile străine directe Uh, au un, o contribuție importantă pentru uh, creștere uh, economică și pentru crearea de locuri de muncă și din punctul de vedere al expertizei pe care o aduc noi investitori. În același timp, anumite investiții reprezintă riscuri uh, pentru mai multe părți. Statele care pot fi uh, afectate potențial de anumite uh, investiții străine trebuie să-și comunice preocupările pe care le au. Există un sistem de examinare a acestor investiții, însă nivelul uh, sau calitatea examinării acestor investiții este foarte diferită și propunerea comisiei este o propunere cumva accelerată care are o legătură și cu viitoarele informații colectate prin intermediul punctelor de contact. Dacă este să ascultăm reprezentanții Comisiei pe acest dosar. Puteți să vedeți că este vizat un investitor uh, străin, în principal China. Am făcut câteva propuneri de modificare acestui uh, raport și o să încerc să vi le explic cât mai repede posibil. În primul rând, ne-am dorit ca investițiile din state terțe să fie uh, definite în domeniul securității și ordinii publice. Definiția s-ar putea să fie una mai complicată, însă ar reduce op- oportunitățile așa, num- uh, așa numitelor uh, investiții direct, directe, indirecte este vorba de uh, așa numita abordare pe uh, niveluri. Tocmai de aceea și aceste tipuri de investiții ar trebui să fie examinate pentru a acoperi și alte investiții din state terțe, nu doar cele amintite deja. Deci această chestiune a definiției este foarte importantă din punctul meu de vedere. Raportorul consideră de asemenea că punctele de contact propuse ar putea fi folosite de către statele membre pentru a obține uh, informații din partea Comisiei Europene despre investitorii respectiv prezenți și în alte uh, uh, state membre. Deci informațiile respective ar trebui să fie folosite cât mai bine de statele membre astfel încât Comisia Europeană să uh, poată să furnizeze aceste informații. Ordinea publică în acest moment depinde de uh, cine deține anumite instituții de mass media și acea, și această chestiune este foarte este importantă. Am extins și mm, acoperirea geografică, acum sunt uh, incluse și apele teritoriale, zone în care se fac de asemenea investiții uh, străine. Am inclus de asemenea și paradisurile fiscale, a cărui număr știți că a fost uh, redus de curând, însă prin intermediul acestora ajung și investiții străine directe în Uniunea Europeană. Am inclus și investițiile de portofoliu, care au o importanță specifică în anumite, în anumite state membre. O chestiune foarte controversată este următoarea. Există investiții uh, care provin din uh, state membre uh, NATO care nu contribuie la o mai bună examinare a investițiilor efectuate. Deci nu considerăm că se creează amenințări de securitate. Uneori se ajunge chiar la o sporire a securității geopolitice dacă se fac investiții din state membre NATO care nu fac parte din Uniunea Europeană. Este o chestiune foarte uh, sensibilă din punct de vedere politic pe care aș dori să o discut împreună cu toți colegii pentru a găsi soluțiile potrivite. Din punctul de vedere al confidențialității, a secretului acestor informații. Este o chestiune, din nou, foarte delicată. Sunt informații care nu pot fi distribuite pe scară largă, deci secretul este important. În concluzie, eu sunt convins că acest sistem de examinare a investițiilor străine nu va pune capăt uh, investițiilor străine directe în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. Știm că nu dispunem de prea multe resurse pe viitor pentru aceste uh, investiții. În anumite state membre există o bogăție acumulată ceea ce ar permite altor state membre să recupereze terenul uh, pe care l-au pierdut față de alte state membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În numele PPE, Ansander. Alors, je voudrais d'abord... Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Vroiam și eu să subliniez, în primul rând, importanța acestei inițiative produsă, propusă de uh, Comisia Europeană, care poate fi considerată ca o primă etapă. Aș reaminti că investițiile străine directe sunt indispensabile pentru Europa și pentru statele membre, suntem, uh, de altfel, una din primele zone geografice din lume care beneficiază de aceste uh, investiții, de cele mai multe investiții străine directe și trebuie să ne păstrăm acest loc pentru că uh, mizele sunt esențiale în ceea ce privește locurile de muncă și ocupare. Însă, în același timp, nu trebuie să fim naivi, trebuie să fim rezonabili și conștienți că Uniunea Europeană dispune de tehnologii și de mm, know-how uh, unic uh, și inovator în diferite sectoare, strategice sau nu, care uh, pot de asemenea să fie atractive acest sistem de filtrare a investițiilor străine directe este un instrument uh, uh, binevenit pentru a ne proteja suveranitatea, infrastructurile și tehnologiile critice, precum și uh, securitatea aprovizionării. Mulțumesc raportorului pentru proiectul său de aviz care constituie o bună bază de lucru. Dar aș vrea să fac câteva observații și câteva propuneri pe diferite teme. În primul rând, cred că este important să nu limităm această filtrare numai la investițiile strategice, ci să rămânem uh, deschiși și să luăm în calcul toate investițiile, examinarea tuturor investițiilor. Acum, cu privire la portofoliul de investiții. Și aici, cred că este delicat să le excludem în, din moment ce nu există o proporție directă între influența acestor companii și uh, volumul participării. Uneori, chiar și cu o participare foarte mică, influența investitorului respectiv poate fi foarte mare. Uh, deci poate fi doar o primă etapă. Deci nu trebuie să excludem și aceste investiții de portofoliu. Apoi, cu privire la distinția care se poate face între diferitele categorii de țări terțe. Uh, cred că mm, vom dezbate în continuare pe acest subiect. Eu aș susține poziția Comisiei Europene uh, cu posibilitatea de a filtra uh, toate investițiile, de oriunde ar proveni ele. Deci de a examina toate investițiile, de oriunde ar proveni ele, uh, așadar din toate țările din afara Uniunii Europene. Acum, cu privire la includerea um, organismelor media în infrastructurile critice, cred că este o propunere bună și cred că putem merge chiar mai departe, incluzând și industria aeronautică și industria apărării. Și în cele din urmă aș mai face două observații cu privire la nevoia de a avea proceduri cât mai rapide. Statele membre și Comisia trebuie să analizeze situația și să facă această evaluare foarte rapid și aici aș insista pe necesitatea cooperării între statele membre și la începutul săptămânii am avut o audiere, am auzit-o pe doamna comisar vorbind despre dificultatea colectării informațiilor uh, referitoare la experiențele din statele membre. Ei bine, eu cred că trebuie să insistăm ca statele membre să își um, facă um, treaba, dar în același timp să respectăm și necesitatea confidențialității acestor informații. Dar cred că știm cum să protejăm și această confidențialitate specialitate. Prin urmare, mă bucur că vom avea ocazia să aprofundăm aceste puncte împreună cu raportorul și raportorii din umbră. Mulțumesc! Thank you very much and thank you for sticking to the... Vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru că ați uh, respectat cele 5 minute. În numele și de domnul Ivan. Mulțumesc mult. Intervenția mea va fi și mai scurtă. Uh este evident rolul pe care investițiile străine directe îl au asupra economiilor uh, Uniunii Europene. Nu vorbim doar de creare de locuri de muncă, vorbim de transfer de tehnologie, de know-how, vorbim de foarte multe uh, punți care se creează între diferite economii și ajută foarte mult la construirea pieței uh, unice europene salut ideea înființării unui mecanism, un instrument prin care uh, Comisia Europeană să poată să verifice aceste investiții străine directe, pentru că nu toate investițiile străine uh, au impact pozitiv asupra economiei statului respectiv și nu toate investițiile străine au un impact pozitiv asupra proiectelor europene în general. De multe ori am întâlnit cazuri în care investiții vin în contradicție cu investițiile uniunii europene și pun în pericol proiectele uniunii europene. Um, cred că este foarte important să discutăm despre originea țara de origine a acestor investiții uh, cred că toate țările care sunt uh, pe lista țărilor cu sancțiuni sau care fac parte din lista țărilor uh, paradisurilor fiscale nu ar trebui să Uh, ar trebui tratate total uh, diferit, într-o manieră total diferită. Uh, este foarte important ca Uniunea Europeană să știe efectul acestor investiții străine, să, să le poată cuantifica, să le poată evalua și eu cred că acest raport este un raport foarte binevenit Uh, eu abia aștept să începem lucrul pe, uh, pe acest raport. Mă voi rezuma pentru această primă intervenție doar, doar la atât. Mulțumesc. Thank you very much. Um... Vă mulțumesc. GUE cred că nu și-a numit vreun uh, raportor. Doamna uh, Vierne, numele Alda. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând domnului Zile pentru proiectul de raport, care include multe idei care întără și mai mult uh, propunerea existentă. De exemplu, salut extinderea domeniului de aplicare și pentru investitori din state terțe care in, uh, investesc în mod indirect, indirect sau sunt controlați de guverne străine. În general, investițiile străine directe sunt uh, foarte importante pentru economiile noastre, pentru că aduc creștere economică și ajută la crearea de locuri de muncă pentru cetățenii europeni. Ar trebui să evităm o atitudine uh, protecționistă, fiind în, în interesul nostru acest lucru. Ar trebui să promovăm investiții transparente și sigure. Cu toate acestea, după cum a spus deja președintele Comisiei, domnul Juncker, în discursul privind situația Uniunii, nu suntem uh, Uh, naivi. Uniunea Europeană trebuie să-și apere interesele principale. Este ceea ce așteaptă din partea noastră cetățenii europeni și mă bucură să văd o propunere din partea Comisiei Europene pentru un regulament, ceea ce ne demonstrează că Comisia Europeană înțelege care este valoarea unei abordări europene. Uniunea Europeană are competențe exclusive când vine vorba de investițiile străine uh, directe. Și ținând uh, seama de acest aspect, de ce Uh, se referă doar la uh, investițiile din domeniul securității și de ordine uh, publică și lăsând la latitudinea statelor membre să examineze investițiile din alte domenii. Eu va trebui, o să-mi aduc contribuția pentru a apăra interesele strategice ale Europei. De exemplu, am fi uh, vândut, a fost o idee bună că am vândut uh, portul, gre- uh, portul respectiv grecesc în urma crizei financiare, de exemplu. În următoarele săptămâni o să discut toate aceste chestiuni cu raportorul și cu ceilalți uh, raportori din umbra și aștept cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră. Mulțumesc, Molly Scott Cato. Ernest. Mulțumesc că vorbesc în numele lui Ernest. Mulțumesc domnului Zile pentru acest raport care este o bază bună de plecare și pentru că ne permite să lucrăm pe propunerea uh, comisiei pe care o salutăm. Are ca obiectiv clarificarea investițiilor, mai ales în ceea ce privește securitatea uh, și ordinea publică. Uh, conceptul uh, acesta a fost deja clarificat și de um, Curtea de Justiție. Prin urmare, și în uh, actul său, Comisia vorbește de criteriile economice care trebuie incluse aici. Uh, trebuie verificat dacă investitorul străin este controlat de un um, guvern sau de o țară terță. De asemenea, se vorbește și despre o listă de um, criterii criterii legate de securitatea publică, ceea ce permite statelor membre să aibă elemente suplimentare pe care să se bazeze atunci când evaluează aceste investiții. De asemenea, se propun și elemente de armonizare pentru procesul de evaluare a statelor membre. De asemenea, se prevăd și calendare uh, și termene de timp. Propunerea Comisiei contribuie la construirea unei politici industriale europene mai uh, coerente și adaugă o nouă dimensiune a intereselor europene, uh, cu o mai mare consecvenă pentru proiectele strategice europene, contribuindu-se astfel la coerența între acțiunile Uniunii Europene față de um, parteneri cheie din țările terțe. Astfel, Uniunea Europeană poate deveni un actor mai coerent în ceea ce privește relațiile externe. Acum, în propunerea raportorului salutăm efortul pe care l-a făcut pentru a se asigura că povara administrativă asupra uh, investitorilor potențiali este justificată și uh, proporțională. De asemenea, ne bucurăm să vedem că a fost inclusă și uh, mass media ca prioritate salutăm uh, referirea la mm, lista neagră a jurisdicțiilor necooperante, necooperante stabilită de Uniunea Europeană. Și ne pare rău uh, să vedem că uh, Consiliul subminează uneori relevanța listei acestor țări care sunt considerate paradise fiscale. am uh, dorit să ne, referăm, ne referim și la um, posibilitatea sau modul în care sunt afectate companiile europene care doresc să facă achiziții. Din punctul nostru de vedere, lipsesc trei elemente principale din raport și din uh, propunerea Comisiei. În primul rând, uh, faptul că Uniunea Europeană trebuie să interzică orice investiție străină care provine dintr-o țară uh, cu un regim uh, dictatorial care nu respectă uh, drepturile fundamentale și legislația internațională. În al doilea rând, trebuie să se adauge cerința ca fondurile investite să respecte standardul internațional de transparență, Santiago. Comisia este cea care va colecta rapoarte anuale de la statele membre privind uh, situația investițiilor străine directe și se va crea un grup de coordonare, însă noi considerăm că, în plus, Comisia ar trebui să ofere rapoartele regulate Parlamentului European și, în același timp, Parlamentul European să aibă posibilitatea de a participa la ședințele acestui grup uh, de coordonare. Acesta a fost mesajul raportorului din umbră, din uh, grupul nostru politic, care așteaptă cu nerăbdare să, să să continue lucrările împreună cu ceilalți raportori. Mulțumesc. Mai sunt alte intervenții? Nu mai văd niciun alt raportor din umbră. Sunt intervenții spontane? Nu? Știu că uh, DG Trade este prezent uh, în sală. Dorește cineva să ia cuvântul din partea comisiei? Da, cred că ar fi util. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați uh, membrii ai Comisiei. Sunt Silvia Bauer de la DG Trade. Sunt um, uh, director adjunct responsabil pentru această propunere de examinare a investițiilor străine directe. Mulțumesc foarte mult raportorului pentru proiectul de aviz și pentru sprijinul manifestat. Având în vedere timpul foarte scurt pe care l-am la dispoziție, mă voi limita la două observații. În primul rând, propunerea de modificare a definiției investitorului străin, amendamentul 13, aici nu putem considera ca investitori străini, uh, companii care sunt uh, um, constituite în Uniunea Europeană în conformitate cu legislația europeană. În momentul în care o companie este înființată aici, uh, primește o, o calitate europeană. Însă, dacă există, dacă este de fapt vorba despre o structură artificială, atunci um, statele membre pot să ia măsuri și există un un articol specific în acest sens în regulament. Și un al doilea amendament se referă la excluderea din start a anumitor grupuri de țări, cum sunt statele membre NATO. Aici vă reamintesc că lucrăm um, în conformitate cu principiul națiunii celei mai favorizate și avem obligația de a trata toate statele terțe în același mod, fără nicio discriminare. Nu avem nicio excepție sau rezervă uh, deci nu putem exclude din start niciun fel de țări, însă statele membre atunci când fac examinarea pot stabili criterii și dacă apartenența la NATO este un astfel de criteriu, um, îl pot face din punct de vedere al, securității, al investițiilor în securitate și ordine publică. Dar nu putem să facem noi asta din start. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru intervenție și dau cuvântul acum din nou raportorului Robert Sile. Mulțumesc, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, am notat pozițiile dumneavoastră și cred că vom uh, reuși să ajungem la un compromis și vă asigur că vom lucra într-un mod foarte constructiv. Câteva puncte care au fost ridicate. Este foarte important uh, așa cum a vorbit și Comisia, să înțelegem obstacolele juridice, obstacolele legale. Nu știam uh, de această definiție, dar este puțin ciudat. În uh, Comisia PANA când vorbeam despre investițiile uh, unui stat membru, vorbeam și de investițiile unui stat membru într-un alt stat membru și de uh, toate consecințele care au fost. Excludem atunci până la urmă foarte mulți investi- foarte multe investiții străine directe dacă rămânem la această definiție. Cred că trebuie să găsim o soluție la această problemă dacă vrem să creăm un astfel de sistem de examinare care să fie onest. Mulțumesc raportorului și tuturor intervențiilor uh, din această dimineață. Uh, propunerea de aviz a fost analizată astăzi. Astăzi um, uh, Amendamentele vor fi um, discute pe, discutate pe 19 martie și pe 25-26 martie se va vota și apoi uh, se va uh, dezbate și în plen. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor uh, și închid aici dezbaterea cu privire la investițiile străine directe. Următorul punct, diverse, nu am nimic de spus aici. Nu văd pe nimeni care dorește să ia cuvântul, prin urmare închidem și acest punct. Acum mai rămâne doar să vă anunț următoarele reuniuni ale Comisiei Econ. Următoarea va avea loc miercuri 21 februarie de la 9 la 12.30 și apoi de la 3 la 18.30 și joi 22 februarie între 9 și 12.30. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Pe curând!